Am încheiat și acest ultim punct de pe ordinea de zi, care va fi votat mâine la ora 12. Următoarea ședință a Parlamentului, a Parlamentului European începe mâine la ora 8.30. Ordinea de zi a fost publicată pe, inter, pe pagina de internet a Parlamentului European. Ședința de astăzi se suspendă și vă doresc tuturor o seară plăcută.